Dragi colegi, haideți să începem. Vă rog să luați loc. Haideți să începem. Astăzi avem uh, o dimineață cu multe voturi. Deci, bună dimineața tuturor. Și începem cu punctul numărul 14. Alegerea vicepreședintelui, cel de-al doilea vicepreședinte. Avem o propunere din partea GUE, dar a cerut cuvântul. Doamna Bjork. Tack så Thank you very much. Eh, Mulțumesc foarte mult. Ne bucurăm foarte mult să prezentăm pe succesorul lui Ines. Este vorba de domnul Pimenta Lopez și sperăm să preia toate responsabilitățile lui Ines. Deci vreau să îl numesc pentru postul de vicepreședinte. Mulțumesc. Muchas gracias. Mulțumesc, doamna Bjork. Dacă acceptați această propunere, prin aclamare, dacă cineva dorește să supună propunerea la vot, dacă nu, iată, aplauze și succes. Și invităm alături de noi pe domnul Pimenta Lopez. Prossimo Bueno, pues eh, comenzamos... Eh... Bine, atunci deci începem uh, voturile de astăzi. Avem un prim raport pe care vom supune la vot. Este cel al doamnei Reint, egalitatea de gen și emanciparea femeilor în era digitală. Sub, presupun că aveți uh, cartele de vot și gata de funcționare. Așadar începem. Începem votul. Uh, amendamentul 66, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68 e caduc. 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 71 a fost retras. Compromisul numărul 14. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Și atunci trecem la compromisul numărul 15. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul, acum trecem la amendamentul 81. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 82 și amendamentul 83. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum 84 e caduc. 85. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum să vedem. 86. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. 87 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la compromisul 17. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar acum trecem la amendamentul 103, 104 și 105, care sunt identice. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se resping acestea trei. Acum compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm electronic pentru 18, să vedem. Am deschis votul electronic. Cineva nu a votat, deși are cartela în aparat. Mă rog, votul s-a închis și se adoptă. Bun, haideți să repetăm votul, dar vă rog să fiți atenți, pentru că sunt oameni care rămân fără să voteze. Deci haideți să repetăm. Compromisul 18, am deschis votul. Se cierra la vot. Bueno, vamos a esperar. Hay alguien que no... Haideți să așteptăm că este cineva care nu, nu votează. Se cierra la votación. Ahora ya. Votul s-a închis, se pare că toată lumea a votat. Bun, respins. Și acum amendamentul 40. Amendamentul 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Haideți să vedem. Verificăm la amendamentul 92 și s-a deschis votul. N-am închis votul și se respinge. Acum amendamentul 106. Cine este pentru? Este pe două părți, spune președinta. Prima parte, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mm, nu e ușor de spus, deci verificăm electronic la partea a doua. Bun, se respinge. Amendamentul 107 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 108 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul 19 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 20 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 114 pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 115 pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 116 pentru? Doriți verificarea la 115. Bine, am deschis votul electronic la 115. Votul s-a închis. Nu, să știți că n-am probleme de vedere. Bun, 116 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, nu, nu, nu, e caduc. E caduc. Bun, 119 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum, Ample 3. Pe două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și partea a doua. Pen... Nu. <laughs> Zice, partea a doua e deja acoperită. Bun. 121 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 122 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, M12 e caduc, Deci, compromisul 21. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 130. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Empl 4. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendăm 131. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 132. Pentru. doi pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ampl 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ample 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ample 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Ample 18 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 134 și 135 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se resping. 136 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 137 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 138 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 142 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți verificarea? Bine, haideți să verificăm. Amendamentul 147, am deschis votul electronic. Am închis votul. Se adoptă. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 151 uh, retras. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 153 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 154 și M plus 11 identice pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum avem plus 19. Avem prima parte care nu se supune la vot pentru că e acoperită. Partea a doua. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la Ample 23. Prima parte nu se supune la vot, partea a doua. Partea a doua, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Acum am venit 157, 158 și 159. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se resping. 160 pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. Bine, să cer o verificare la 160, votul s-a deschis. se, s-a închis votul și se respinge. Nu, eu... Așa mi s-a părut și mie, dar acum știm, bun. Nu știu, cred că cineva a introdus cartea de vot în aparat și niciodată nu votează, dar în fine. Trecem la 161. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 162. 163, eh, mă scuzați. Pentru, împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 24. Pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. La 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 și 171 pentru, împotrivă, <clears throat> abțineri, se respinge. 172 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 174 și 175 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 176 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 177 și 178 pentru, împotriva, abțineri, Respinse. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 193 Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 26. Pentru. Împotriva. Abțineri. Cred că se adoptă, dar nu sunt convinsă, deci verificăm electronic. Am deschis votul la compromisul 26. Am închis votul se adoptă. Compromisul 27, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 198, pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 199, pentru? Împotrivă, <clears throat> abțineri, se respinge. Bun, să se cere verificare la 199. Am deschis votul. Bun, totuși avem la PPM un vot în plus. Un vot în plus la PPM. Acum văd că s-au obținut doi. Acum din nou am revenit la un vot în plus. Bun. Haideți că poate se rezolvă. Se respinge. Bun, amendamentul 200. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 201 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 201. Bun, s-a cerut verificarea, am deschis votul electronic. Am închis votul, se respinge la diferența de două voturi. 202, cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Nu, aici trebuie să verificăm. Am deschis votul. vot în plus de la PP. S-a închis votul și se adoptă. Bun. Compromis 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 208. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 209. Pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 211 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 212 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 213 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 214 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 29 pentru. Împotriva, abțineri, <clears throat> se adoptă. Doriți verificarea la 29? Bine, cred că aveți dreptate, dar nici n-ați ridicat mâna. Eu mă uit așa în general la grupurile politice, dar haideți să verificăm. Am deschis votul la 29. închis votul și se adoptă. Compromisul 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 217. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Da, aici n-am văzut bine. Verificăm la 217. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. Compromisul 1. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendatul 15. Pentru. Nu, compromisul 2, spune președinta. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Acum, amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru împotriva abțineri se respinge. 33 pentru împotriva abțineri se respinge 34 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compresul 7 pentru. Împotrivă, abțineri, nu știu aici, nu știu, nu știu ce să spun. Verificăm, la compromisul 7 verificăm cu vot electronic. Se adoptă compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ample C pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 49. Pentru. Nu, deci trecem la 49 direct, da. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, nu, aici nu e clar, vom verifica la 53. Am închis votul și se adoptă. 54 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Compromisul 12 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amenuitul 60 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 3 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 4 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ample, uh, citatul 1, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ample 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ample menționat 3, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și amendamentul 1 nu este admisibil, așadar trecem la vot electronic, votul final, am deschis votul. Un vot în plus din partea PP. Deci la PP cineva este în plus, bun. Nu, acum e bine. Foarte bine. Se adoptă cu 24 de voturi pentru, 6 împotrivă și o obținere. Felicitări, doamnă Reintke. Bueno, pasamos. Vamos, venga. Vamos, que ya, ya está. Bun. Haideți că. Haideți că am ajuns la viteza de croazieră, uh, ne-am trezit. Uh, trecem la următorul punct, următorul raport. E vorba de integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European, raportarea doamna Mlinar. Astăzi, ieri am avut o dezbatere interesantă și astăzi trecem la vot. Votăm uh, acest raport. Emenda 40. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4... 50. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 58. Pentru.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 Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 67. Cu un amendament oral. Se împotrivește cineva? Are cineva vreo obiecție față de amendamentul oral? Nu? Votăm atunci amendamentul 67. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 68 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6 pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 77 pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins, dar nu sunt sigură. Verificăm. Amendamentul 79. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 94. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu sunt sigură.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 Abțineri? Nu e clar. Verificăm amendamentul 11. Să deschizi votul. Pues stava clar. Era clar, de fapt. Se respinge. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 <clears throat> pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 am spus că era adoptat, dar de fapt era respins, spune doamna președinte. A fost respins amendamentul 18. Putem să verificăm, dar pentru mine era clar. Eu sunt cea care m-am înșelat. Bun, 19 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă,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 se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 trebuie să-l votăm. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem acum la votul final al raportului. S-a deschis votul. se cierra la votación. Queda aprobado por 23 votos a Se adopta cu 23 de voturi pentru, 6 votos um, împotrivă și un vot împotrivă și 6 abțineri. Felicitări, doamne raportor. That is, uh... Y pasamos a la votación del... Trecem acum la următorul raport, uh, lucrătoarele la domiciliu în UE, raportul doamnei Cuneva și așa cum am uh, spus, trecem la compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Vă rog. Acum ne concentrăm. Votăm. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost adoptat, dar verificăm. Se cierra la votación. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Da, vă rog eu văd oameni care se ridică, oameni care nu ridică mâna. Nu că <laughs> sunt eu de prost dispusă, dar să știți că o să mă enervez. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă abțineri? Cred că a fost respins, a fost respins. Verificăm, verificăm la compromisul 2. Cerramos. Ah, pues mira. Fíjate. Ah, uitați, uitați. N-am văzut bine. A fost adoptat compromisul. Amendamentul 83. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aici nu votează nimeni. Dar ce faceți? De ce nu votați? Amendamentul 83. Cine este pentru? Împotrivă. abține. Verificăm. Amendamentul 83. Și Se cierra la votación. Aprobada. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 148. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 98. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93 și 94 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 93 și 94. S-a deschis votul. aprobado. es evidente pero si levantáramos las manos. dacă ridicați mâna nu mai trebuie să și verificăm votul. 94 a fost adoptat, 95 este caduc, pentru că s-a votat precedentul, 96, cine este pentru? Împotriva, abțineri se respinge, 97, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge, 99. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 100 a fost retras. Empl 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri? Verificăm. 103. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Așadar, trecem la compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Vot electronic pentru prima parte, de la 117. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Emple 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 128. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 130. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 130. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 131. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 132. Pentru. Verificăm. 131. 131. Verificăm. Aveați uh, dreptate, domnule Grip. S-a adoptat cu o diferență de un vot. doi pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 107, doar a doua parte trebuie să o votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. M22, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 134. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 136. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 137. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 138. Pentru cu un amendament oral care a fost inclus în text, nu? Dacă a retrage amendamentul oral. A fost retras amendamentul oral. Putem să votăm acum amendamentul 138. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 109. Cine este pentru? Verificăm. Pentru mine era clar la 138. 109 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ampl 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Ampl 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 163. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 149. Nu, este caduc pentru că am adoptat precedentul. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. M23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10. Compromisul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Emple 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, 165. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vă rog să ridicați mâna. Știu că... Sunt și eu zăpăcită, dar vă rog frumos. Ample 4. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Ample 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ample 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Emple 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Emple 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Emple 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple 33. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Emple 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Emple 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Restul amendamentelor ample nu se mai votează, ce bine îmi pare. Tenemos que no se votan también. Enmienda 1, a favor. Amendamentul 1, pentru. Împotrivă.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 Ample 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 22 pentru, 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Emple 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Emple H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Emple W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, verificăm. W, s-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. A, aveați dreptate. Se respinge. Douăzeci pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 în două părți. Partea 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge verificăm partea a doua. Rechazada. Se respinge. Compromisul, Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple A pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emplete Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm 16. Rechazado. Se respinge. Así que vamos a votar. La 44 a favor. Așa că votăm 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 în două părți, partea întâi, pentru, împotrivă, A ver, no fue, no fue aprobado. Nu s-a aprobat, nu s-a adoptat compromisul 16 și atunci votăm toate amendamentele în parte și acum suntem la 48 în două părți, partea întâi pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm partea a doua. S-a deschis votul. Segunda parte. S-a închis votul. Se adoptă. Ampl amendamentul amplă X. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49. Pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Exemplu V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 în două părți, partea întâi pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se, se respinge. Ample Q. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ample AG. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple P. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emplă a M. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emplă l Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 62. Votăm 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. M plus Z pentru. Împotrivă. Abțineri Haideți să verificăm amplă Z. Se cierra la votación. S-a închis votul. Aprobat. Se adoptă. Evident. Empleo AK. A favor. Emple AK pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 68 pentru împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69 în două părți, partea întâi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Emple F. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. N pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AB pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. AC pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AD pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AE pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. AF pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și trecem acum la votul final electronic. S-a deschis votul. Se cierra la votație. S-a închis votul și se adoptă cu 16 voturi pentru, un vot împotrivă și 14 abțineri. Felicitări, stimată colegă Cuneva! Venga, que no queda nada. Este último informe... Vedeți că nu mai avem mult. Nu mai, nu mai avem atâtea pagini la, la acest raport. E penultimul, nu ultimul, dar, mă rog, oricum sunt subțirele. Deci, trecem la raportul privind aplicarea directivei privitoare la concediu pentru creșterea copilului. Eu sunt raportoare. <laughs> doamna Garcia Perez și trecem la vot. Deci, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Bine, hai, vot electronic. Deci, compromisul 1, vot electronic. Am închis votul și se adoptă. Amendamentul 20. Cine pentru? Împotriva, abținere, se respinge. Vreți verificarea la 20. <clears throat> Bine, verificăm 20. Se respinge. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 23 a fost retras. Compromisul 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Cred. Dar uh, verificăm. La compromisul 2 îl verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Bine, haideți să continuăm cu 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 25 pentru? Împotrivă? Abțineri? <clears throat> se respinge. 26 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 27 pe două părți. Prima parte pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua pentru? Împotrivă. Abțineri. Mm, verificăm la partea a doua cu vot electronic. Se cierra la votación. Rechazada. Am închis votul și se respinge. Emenda 28. Uh, amendamentul 28 a fost retras. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30, cu amendament oral, îl aveți în, uh, pe foaie de vot. Deci uh, îl supun direct la vot. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 35 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 Deci amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul. Nu, nu amendamentul 6, spune președinta. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Compromisul 5. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Nu, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri. Mm, cred că a fost respins, dar verificăm. hay gente mm, no quieren votar o se han ido. Sunt unii care nu știu, au plecat sau nu doresc să voteze, nu știu ce se întâmplă, dar uh, așa, e mai bine acum. Rechazada. Rechazada el compromiso. Se respinge acest compromis. Bun, amendamentul 14. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotriva abținere <clears throat> se adoptă. Acum 16 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Și deci trecem la votul final. Întregul raport. Votul electronic s-a deschis. și se adoptă cu 17 pentru, 13 împotrivă și o abținere. Un poquito, solo. <laughs> Bueno, y ahora sí. Bun, acum chiar că e ultimul. E vorba de dumpingul social în Uniunea Europeană. Raportoarea doamna Regnar. Comenzamos la votación. Începe, 3, votos... Începem votul. Uh, compromisul 3. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 20. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pe două părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Bun, amendamentul 23, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 24, pentru,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 Împotriva. Abținere. Se adoptă. Trecem la amendamentul 35. Cine este pentru? Împotriva. Abținere. Se respinge. 36. Pentru. Împotriva. abținere Se respinge. 37. Pentru. Împotriva. abținere Se respinge. 38. Pentru. Împotriva. abținere Se adoptă. 39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 împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Nu, amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 12. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Și vot final. Am deschis votul. se adoptă cu 28 de voturi pentru, 1 împotrivă și 2 abțineri. Bun. Felicitări, doamnă Regner. Y damos por finalizada la comisión. Muchas gracias. Am încheiat. Mulțumim pentru colaborare și vă urez un bun sfârșit de săptămână.